cu siguranță cea mai importantă concluzie pe care o putem trage în urma acestei discuții. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumim domnului Almunia. Încheiem astfel eh, dezbaterea legată de această întrebare orală. Eh, urmează declarația Comisiei privitoare la acțiunea europeană privind victimele terorismului. Voi da deci cuvântul reprezentantului eh, Baro, domnului Baro, reprezentantul Comisiei. Voilà. Bonjour, monsieur le commissaire. Bună ziua, domnule comisar, bine ați venit. Vă dau imediat cuvântul. 5 minute. asociez la această propunere pe prietenul meu, Joachim Almunia, victimele terorismului sunt victimele unor atacuri împotriva valorilor democratice ale societăților noastre. Aceste victime încarnează această tragedie umană care este terorismul. Față de aceste victime avem o datorie de solidaritate, de recunoștință și de sprijin rolul Comisiei în acest domeniu este dublu. Mai întâi să asigure o sensibilizare a cetățenilor în privința suferințelor victimelor terorismului și, de asemenea, să uh, le reprezentăm mai bine interesele la nivel european. În al doilea lucru este vorba de activitatea noastră pentru în vederea uh, opririi terorismului pentru ca să nu mai fie alte victime. Este vorba de prevenirea terorismului. Din 2004 uh, Comisia susține financiar un număr de proiecte care vizează să furnizeze victimelor și familiilor acestora ajutor și sprijin social și psihologic, acest sprijin de care victimele au nevoie. Acest proiect răspunde obiectivului de a crește solidaritatea cetățenilor europeni cu victimele terorismului. Numai în anul 2008, un Uh, un buget de 2.200.000 de euro a fost alocat uh, acestui efort. Un uh, completare a acestei acțiuni, Comisia a creat o rețea socială, o rețea europeană a asociațiilor victimelor terorismului, care să întărească uh, cooperarea transnațională între asociațiile victimelor terorismului și să crească apărarea acest, intereselor acestor victime la nivelul Uniunii Europene. Am consacrat un buget de 200.000 de euro acestei acțiuni. Această rețea lucrează în mai multe direcții. Evaluarea ajutorului și protecția oferită actualmente acestor victime și, de asemenea, promovarea activităților care urmează să difuzeze cele mai bune practici. Activitățile acestor rețele reprezintă o bază foarte utilă pentru lucrările Comisiului și, în fine, într-un context în care protejarea uh, Eh, cetățenilor trebuie să rămână în centru politicilor noastre, Comisia dorește să intensifice acțiunile în privința protecției victimelor. Ea are intenția de a susține măsuri eh, care vizează încurajarea eh, mărturiilor victimelor terorismului. E vorba de a sensibiliza și mai mult cetățenii europeni față de realitatea terorismului, de a preveni terorismul. Nu trebuie să uităm că terorismul este adesea uh, rezultatul unui fenomen de îndoctrinare și de radicalizare. De altfel, aceste acțiuni trebuie să ne permită să lansăm un mesaj de pace, de promovare a valorilor democratice. Astfel, Comisia preconizează elaborarea unei carte a drepturilor victimelor terorismului. Iată ce vă pot spune și vă pot spune că personal împărtășesc întreaga indignare pe care o provoacă aceste atentate teroriste și solidaritatea noastră față de victimele terorismului. Iată, doamnă președinte, ă, voi asculta acum intervențiile parlamentarilor și le voi răspunde în măsura posibilităților mele. Mulțumim, domnule comisar. Dau imediat cuvântul doamnei Tereza Bario pentru două minute. Bună seara eh, tuturor, mulțumesc domnule comisar. Majoritatea guvernanților și cetățenilor își amintesc de victimele terorismului după câte un grav atentat, cum e, au fost cele de la Madrid, New York sau Londra. După acest uh, val de emoții, uh, ei uită de amenințarea teroristă și de victime. Astăzi uh, e sigur că Uniunea Europeană s-a angajat să lupte împotriva terorismului, și uh, ne-a spus adineaur domnul comisar Baro, am văzut în uh, programul de la Stockholm adoptat de curând, recunoaștem curaj, se recunoaște curajul și demnitatea victimelor, trebuie să li se apere drepturilor, este necesar. Lupta împotriva terorismului se bazează totdeauna pe încredere și pe cooperare între state. Tratatul de la Lisabona ne oferă noi perspective și eu îmi pun întrebarea, nu ar fi de dorit ca Uniunea Europeană să favorizeze o armonizare a legislaturilor statelor membre în privința respectării drepturilor victimelor terorismului? Ar trebui să se adopte o cartă a drepturilor victimelor terorismului în Europa. Ă, ă, ar fi o lovitură uh, împotriva celor care nu apără victimele terorismului, pentru că aceste victime, datorită curajului lor, sunt victimele actelor de terorism. Și ar trebui să nu uităm că singurele arme pe care inocenții le au împotriva terorismului sunt vorbele, recunoașterea societății. Deci să nu uităm, doamnelor și domnilor, că nimeni că, că oricine poate deveni victima terorismului. Comisia ar putea fi de acord să se adopte o carte europeană care să recunoască apărarea și promovarea drepturilor victimelor terorismului. Dacă da, care vor fi măsurile pe care Comisia le va lua, noua Comisie, pentru a lansa această carte în timpul acestui nou mandat. Are cuvântul uh, Juan uh, López Aguilara. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc uh, și vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră că pentru prima dată de la Lisabona încoace avem această chestiune a drepturilor cetățenești care face parte din legislația europeană. Și programul de la Stockholm include în programul multianual 2009-2014 o referire explicită la uh, victimele terorismului. Recunoaște suferința uh, cauzată de terorism și, de asemenea, necesitatea ca aceste victime să fie protejate. Cred că trebuie să spunem că, de vreme ce acest program va intra în vigoare anul viitor, în societatea spaniolă este hotărâtă să lupte împotriva oricărei forme de terorism, nu încape nicio îndoială că Uh, această armonizare și uh, programul cadru pentru protecția drepturilor victimelor poate fi inclus uh, în programul președinției spaniole și va fi predate, predată mai departe și președinției belgiene și cele maghiare. De aceea, cred că a venit acum momentul ca în Parlament, parlament să arătăm că ne pasă de victimele terorismului pentru a face tot ceea ce ne stă în putere pentru a lupta împotriva terorismului și să protejăm victimele, de demnitatea lor. Avem nevoie de un plan de acțiune care va fi definit de președinția spaniolă sub Uh, programul de la Stockholm, pentru că aceste victime să fie uh, tratate corespunzător. Are cuvântul acum doamna Bilbao Barandica. Decir că esta iniciativa este în linia de la enmienda că... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că această inițiativă urmează um, linia noastră în programul Stockholm. Uh, victimele terorismului aveau nevoie de acest uh, lucru și au solicitat această inițiativă. Am discutat mult cu victimele terorismului și am aflat despre suferințele lor. Avem un dialog comun în patru piloni. Trebuie să înțelegem uh, suferința lor, trebuie să îi sprijinim. Uh, Știm că victimele sunt cei care au fost afectați direct, dar și familiile sunt afectate. Nu trebuie să, să sprijinim și să compensăm numai dauna materială, trebuie și să ne amintim de uh, victimele terorismului, să le comemorăm. Trebuie să, să recunoaștem suferința victimelor terorismului și să-i sprijinim. Trebuie să învățăm de la victimele terorismului și să încercăm să ne transpunem în uh, Uh, situația lor. Trebuie să fim suficient de generoși astfel încât terorismul să nu devină un, uh, un fel de uh, monedă de schimb la nivel politic. Chiar guverne au fost pe alocuri implicate în act, acte teroriste. dar este foarte important acest, uh, acest sprijinul victimelor terorismului pentru că terorismul um, afectează puternic uh, pe toată lumea. Vă mulțumesc. Acum, uh, domnul Dias de Mera. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Programul Stockholm conține următoarea referire cu privire la victimele terorismului. Victimele terorii au nevoie și ele de atenția, sprijinul și recunoașterea socială uh, necesare. Cred că Uniunea Europeană trebuie să sprijine acest, să ofere acest sprijin și să recunoască că toți cei care au fost supuși barbarității terorismului trebuie să fie modele morale pentru noi. Protecția acestor drepturilor acestora trebuie să fie o prioritate pentru toți. Avem nevoie de o protecție a victimelor terorismului și de o um, și a, ca această protecție să fie sprijinită financiar în mod corespunzător. De aceea noi uh, am cerut uh, o creștere de aproximativ un milion de euro a fondurilor adoptate, a, um, alocate aici, astfel încât să ajutăm victimele, dar și familiile acestora, prin sprijin uh, psihologic, dar și să oferim sprijin uh, pentru proiecte care combat terorismul. O parte din acești bani vor fi uh, alocați pentru asistență și ajutor pentru uh, vi- familiile victimelor. Să vă dau câteva cifre. Sumele alocate pentru uh, reacția la atacuri teroriste este de 21,4 milioane de euro. Ideea Terezei de a crește uh, profilul, de a crește uh, notorietatea acestor persoane trebuie uh, să fie o prioritate. Trebuie să începem cu o declarație scrisă și o rezoluție și la final să avem o uh, declarație din, pare, din partea uh, instituțiilor europene pentru a crește și uh, conștientizarea în rândul opiniei publice. Aceste persoane au nevoie de recunoaștere, de demnitate, dar trebuie să arătăm de asemenea dispreț față de cei care au cauzat atâta suferință. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Jarek Iatondo. Que hayan hablado eh, toda una serie de eurodiputados que somos españoles. Am vorbit eh, o sumă de deputați care suntem spanioli. În țara Baștilor eh, au avut loc multe acte teroriste și victimele au suferit în tăcere. Iată de ce există o adevărată mișcare de revendicare a acestor victime care doresc o politică uh, axată pe victimele terorismului și aș dori să mă asociez tuturor intervențiilor colegilor mei. Sunt în favoarea unei carte, dar și a unei politici comune care citează exemple cleie și rezum se cere o însoțire uh, a politicilor publice, o acordarea de compensații uh, rapide pentru daune, un tratament egal al tuturor victimelor, un consens politic și social în privința măsurilor care vor trebui luate pentru victimele terorismului o politică de delegitimare, un discurs social și politic. În fine, o pedepsire exemplară a tuturor celor vinovați cu acces rapid și eficace la justiție pentru victime. În fine, o educație și o pedagogie îndreptată împotriva violenței în rândul populației, garantarea uh, faptului că nu se vor repeta asemenea Uh, agresiuni, o politică a memoriei pentru a nu se uita aceste victime, o politică de reconciliere socială pentru a uh, repara aceste răni. Iată ceea ce propun pentru victimele terorismului. Și acum trecem la uh, procedura Catch the Eye am trei cereri de cuvânt și voi, lua, voi începe prin a da cuvântul domnului Papa Nicolau. Mulțumesc la Madrid și la Londra și recent și în Grecia Uh, s-a uh, văzut ce dimensiune are problema a terorismului care repește vieți și libertatea noastră. Nu e vorba numai de victimele directe și de familia acestora, ci de întreaga societate care suferă și uh, referirea la victimele terorismului e un fapt este un pas pozitiv, dar trebuie să facem mai mult pentru că nu e vorba doar de a da asistență victimelor și familiilor, ci de a trimite un mesaj clar. Noi nu ne lăsăm bătuți aceste practici care ne subminează solidaritatea și societatea noastră. Eh, ei eh, ucid și eh, rănesc zilnic oameni și iar într-o Europa democratică violența nu poate fi admisă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ahalan. Grazie Presidente, vorrei esprimere. Mulțumesc, domnule președinte Um, sprijin propunerea Terezei Beșeril pentru o cartă a victimelor terorismului și a familiilor acestora este o oportunitate extraordinară pentru Europa de a da o, un semnal uh, fără echivoc în privința terorismului, ținând seama că absența acest acestui semnal a provocat în 2005 uh, eșecul procesului de la Barcelona, când șefii de stat și de guvern din țările euromediteranene nu au reușit să se pună de acord uh, și uh, astăzi acest lucru reprezintă o oportunitate extraordinară pentru a se relansa pe noi baze dialogul cu celelalte țări al Mediteranei, plecându-se de la o declarație clară asupra conceptului care este la baza uh, civilizației noastre și anume sacralitatea vieții. Mulțumesc și doamna Doț. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Barro. Mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră acordată victimelor terorismului. Acest lucru este corect și recunosc susținerea Uniunii Europene pentru victimele din Irlanda de Nord prin programele de pace care au fost finanțate acolo. Comisia trebuie să fie conștientă că Irlanda de Nord se confruntă din ce în ce mai mult cu Uh, amenințări de terorism uh, din partea organizațiilor disidente. aceste amenințări sunt considerate critice. În ultimele atacuri, doi soldați care se pregăteau să meargă în Afganistan au fost uciși și împreună cu un ofițer de poliție. Comisia a identificat obiectivul cheie de a mobiliza publicul împotriva terorismului, orice formă la acesta. Cu toate acestea, tranziția către programul mai larg CRPS a pierdut acest obiectiv. Eu propun să lucrăm mai mult asupra cartei victimelor, făcând o distin- distinție clară între victimele terorismului și cei care uh, Uh, sunt terori- și teroriști. Vă mulțumesc, doamna Kalembach. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. În calitate de austrieci, iată, din fericire am fost uh, scutiți de atacuri teroriste de mulți ani, dar am trăit și noi mai de mult această situație. Da, într-adevăr, avem nevoie pe de o parte de sprijinul victimelor terorismului și de aceste compensații, dar în același timp avem nevoie de a um, usca, de a asana mlaștina în care se creează acest terorism. Trebuie să um, vedem cum putem să, um, să, să fim foarte uh, clari că nu tolerăm uh, violența, așa cum apare de multe ori în filmele pe care le vedem. Vă mulțumesc. După aceste intervenții emoționale, pline de demnitate, cred că i-ați uh, reprezentat pe cei care nu mai pot să vorbească acum. Domnul Baro, aveți cuvântul. Da, într-adevăr, ați avut dreptate, doamna președinte, că această dezbatere este foarte emoționantă. Ne gândim acum la toate victimele care au căzut uh, în fața terorismului orb și injust. După cum a spus domnul președinte Lopez Aguilar, aceasta este o formă de criminalitate groaznică. Vreau să vă spun, în primul rând, că programul de la Stockholm a pus în valoare soarta victimelor. Ne vom angaja într-o politică europeană mult mai atentă față de victimele criminalității organizate și a terorismului doamnei Teresa Beșerel, Beseril, îi răspund într-adevăr că uh, mergem spre o carte a drepturilor victimelor terorismului, după cum a dorit-o foarte uh, clar, uh, după cum o doriți dumneavoastră foarte clar. Aș dori de asemenea să spun că am analizat, că vom analiza în 2010 toate lacunele existente astăzi în protecția victimelor terorismului în statele membre. Și aveți dreptate, trebuie să reușim să armonizăm legislația noastră privitoare la terorism și la victimele acestuia. Trebuie ca Europa să reacționeze uh, cu un singur suflu împotriva terorismului. De la acest studiu de anul viitor vom vedea cum putem face pentru a armoniza, pentru a, a uh, armonizăm măsurile pentru îmbunătățirea situației victimelor terorismului din Europa. Acesta este obiectivul planului de acțiuni și vom uh, discuta această problemă a protecției victimelor prin mijloacele menționate la început început, pentru început, pentru a face, prin a face cunoscută drama acestor victime, care sunt deseori victimele și ale liniștii sau ale disprețului. Trebuie să insistăm pe uh, o indemnizație foarte rapidă uh, față de persoanele care au suferit atât de nejustificat. De asemenea, trebuie să uh, nu mai să trecem la delegitimarea discursului terorist. Orice discurs care dă impresia că rănirea sau uciderea de persoane nevinovate poate să fie o manieră legitimă de a-ți exprima opiniile. Trebuie să combatem cu orice preț aceste idei care neagă toate valorile Uniunii Europene. De asemenea, Vreau să felicit Parlamentul European pentru că a donat un milion de euro pentru programul nostru de ajutorare a victimelor. Din nou mă bucur că domnul Joachim Almunia eh, se află lângă mine în această seară pentru că amândoi eh, reprezentăm angajamentul Comisiei în acest program anual Stockholm și suntem convinși că Uniunea Europeană are nevoie de o legislație exemplară pentru protecția și asistența victimelor terorismului. Asta ca răspuns la intervențiile dumneavoastră. Joachim Almunia și nici eu nu am rămas indiferenți la intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă propun un moment de reculegere pentru victimele terorismului. Voilà, merci pour vos interventions et donc, euh, comme il se doit, l'ordre du jour. Euh, Vă mulțumesc. Trecem acum la o altă dezbatere de ordin mai tehnic care privește subsidiaritatea. Și pentru a începe această discuție, îi voi da